Dragi colegi, procesul verbal al sesiunii de ieri uh, și textul este disponibil. Textele adoptate sunt disponibile. So, colleagues, the minutes of yesterday's sitting... Dragi colegi, procesul verbal al sesiuni de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Aveți observații în legătură cu procesul verbal de ieri? Dacă nu, le îl considerăm adoptat. Și acum trecem la explicațiile de vot. Dragi colegi, vă rog. As usual, I'm asking you to be quiet since... Vă rog să faceți liniște pentru că avem colegi care doresc să ia cuvântul. Explanation of votes. We start with the report. Începem cu explicațiile de vot. Începem cu raportul Langsbergis. E vorba de taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina. Are mai întâi cuvântul domnul Peter Iar. Un minut. Ja, viel, vielen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum? Da, da, știu, știu, spune domnul Iar. Deci, cum putem ajuta o țară care se află în dificultăți economice, în care vedem pericolul ca prin aceste dificultăți economice să se pună în pericol și reformele democratice și sociale? Trebuie să ajutăm acea țară întinzându-i mâna pentru relații economice uh, și contacte economice care se construiesc în timp și exact despre aceasta este vorba în această moțiune. Trebuie să-i dăm o șansă Ucrainei, trebuie să dăm o șansă economiei și trebuie să ne îngrijim de relațiile economice dintre Ucraina și Uniunea Europeană care trebuie să fie facilitate fie prin relații comerciale, fie prin taxe vamale. Deci vreau să argumentez și eu, așa cum uh, mica minoritate a încercat să-și împună punctul de vedere, pentru ca să dăm uh, o șansă Ucrainei, trebuie tocmai să întărim relațiile comerciale și economice între Uniunea Europeană și această țară. Mulțumesc! Thank you, Mr. Yar. Vă mulțumesc, domnule Iar. Dau acum cuvântul domnului Daniel Hanen. Un minut. Mr. Hanen, doamnă vicepreședinte. Am rămas mască să văd cât de mulți din această sală sunt dispuși să ia măsuri directe în favoarea lui Vladimir Putin, practic, și spun patrioți, ba chiar spun naționaliști și se facă jocul lui Putin și se facă asta în țările lor. Se pare că mai nou, inamicii, inamicii mei sunt prietenii mei a devenit de actualitate pentru că văd că fac apologia unei ideologii și a unui tip de organizare care nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană. Eu am impresia că Uniunea Europeană Europeană este un fel de uh, instanță nedemocratică. Ce se întâmplă problemă în Ucraina? Acolo este dorința oamenilor de a trăi într-o țară normală, să le se respecte drepturile, în care să fie respecte proprietatea, să se onoreze contractele și în care persoanele fizice să nu fie controlate de către stat. Puteți sprijini acest sistem și fără să sprijiniți neapărat Uniunea Europeană. Euroscepticismul meu este de dimensiune internațională, cosmopolit, deschis, cald și optimist și de asemenea nu am cum să am niciun fel de simpatie și înțelegere pentru manifestarea lui Putin. Mulțumesc, domnule Henen. Urmează pe listă domnul Riva, dar nu-l văd în sală. Atunci o să-i dau cuvântul domnului Luche. Please. Frau Präsidentin, ich habe... Doamnă președinte, eu nu am participat la acest vot pentru că nu m-ați lăsat să iau cuvântul atunci când eu am vrut să iau cuvântul pe regulamentul de procedură. Regulamentul procedură la articolul 41 aliniatul paragraful 1 prevede ca Parlamentul trebuie să constate consecințele financiare a unui act legislativ și în acest act nu au fost semnalate aceste consecințe financiare. Deci parlamentarii care au votat acum nu știau care sunt consecințele financiare ale acestui vot. În proiectul Comisiei nu conține de asemenea niciun fermă de cifre în ceea ce privește consecințele financiare pentru Uniunea Europeană a acestei decizii. Raportul întocmit de colegul nostru de asemenea nu conține nicio informație cu privire la efectele financiare atunci când se va renunța la taxele vamale cu Ucraina asupra Uniunii Europene și de aceea cred că am dreptul să iau cuvântul cu privire la regulamentul de procedură. Dumneavoastră mi-ați încălcat acest drept ceea ce nu a fost corect, doamnă președinte. Dumneavoastră, în calitatea de președinte al Parlamentului în această funcție astăzi, trebuie să vă faceți datoria și ați împiedicat Parlamentul să ia la cunoștință că ia o decizie în necunoștință de cauză în ceea ce privește efectele financiare ale deciziei pe care o vor vota. Thank you. We move now to the... Mulțumesc. Acum trecem la raportul domnului Petri Sarvama în legătură cu descărcarea de gestiune pentru organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Am o solicitare din partea doamnei Emma McClarkin. Este în hemiciclu? Nu. Atunci trecem la următorul raport, de la raportul Dutch, descărcarea de gestiune privind Consiliul European și Consiliul. Domnul Peter Iar are din nou cuvântul doamnă președinte sunt foarte bucuros că parlamentul a hotărât uh, să nu descarce consiliul pentru că am avut dezbateri toată săptămâna cu privire la bugete și chiar dacă nu este neapărat direct legat de subiectul pe care l-am votat vreau să cer în fine consiliului să țină cont de toate întârzierile în contribuțiile statelor membre care nu au intrat la bugetul uh, Uniunii și mi se pare imposibil să fii membru în Uniunea Europeană și să nu îți îndeplinești datoria ca stat membru să plătești aceste cotizații, bineînțeles în afară să te întâlnești la Bruxelles și în afară de a avea grijă să se poată legifera cum trebuie, există și obligație ca aceste contribuții ale statelor membre să fie transferate la timp, pentru că numai așa poate Uniunea să mai funcționeze cum trebuie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iar. Dragi colegi, cererile de explicație de vot s-au încheiat și deci trebuie să încheiem această sesiune. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi supus deputaților la începutul sesiunii următoare și dacă nu există obiecții, atunci rezoluțiile care au fost adoptate vor fi înaintate instituțiilor și organelor numite în aceste rezoluții se suspendă ședința Parlamentului.